acest rol. Mulțumesc, domnul sau doamna Cus, un minut, vă rog. Onorevole Cus. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. În urmă cu 14 ani, când ați devenit ministră pentru familie, Uh, atât soția mea cât și eu ne-am bucurat, pentru că știam că aveți șapte copii, că veniți dintr-o familie mare și ne aș- noi așteptam în momentul respectiv al zecelea copil. Și uh, ne-am uh, am sperat că veți face politică bună pentru familie, însă am fost dezamăgiți. Când mă uit la discursul dumneavoastră de astăzi, văd că doriți să construiți o Europa pe fundația filozofiei elene și a dreptului roman, dar lipsește ceva. Lipsește uh, fundația creștină a Europei. Fără asta nu poate funcționa. Uh, Europa se va prăbuși, iar această construcție pe care doriți să o faceți, mă tem că va fi un nou turn Babel. Mă tem că va fi o construcție care se va prăbuși pentru că a fost construită în nisip și mi-aș vrea să, se, să evităm asta. Onorevole Iachi, preg un minut. Domnul sau doamna Iachi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministră. Uniunea Europeană a lansat procedura umilitoare conform articolului 7 împotriva Poloniei. Cineva a hotărât că e bine atunci când judecătorii acceptă să se ia proprietățile uh, persoanelor în vârstă. Pe de altă parte, spuneți că nu e bine atunci când cetățenii pot să aibă influență asupra sistemului de justiție. De exemplu, ca um, dosarele să fie repartizate uh, prin tragere la sorți în tribunale. Dați-mi un exemplu, nu mai multe, unul singur, de soluție pe care o punem în aplicare în Polonia, care să nu existe și în alte țări europene. Și mi se răspunde, nu mi se răspunde la această întrebare, doamnă ministru, de aceea întreb veți pune capăt acestei acțiuni politice ridicole cu articolul 7? Mulțumesc! Are cuvântul doamna Suița. Mulțumesc. Domnul uh, van der Leyen, vreau să vă mulțumesc uh, pentru discursul noastră uh, din deschiderea acestei sesiuni. Am avut propriul nostru șpiță în candidat, domnul Weber, acest proces însă nu a avut succes și iată-vă candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. Vreau să spun că sunt bucuroasă că procesul în candidat uh, nu a fost încunat de succes și avem un candidat din partea familiei PPE uh, care a fost câștigător relativ al alegerilor europene. Al doilea motiv pentru care mă bucur astăzi că sunteți astăzi aici este faptul că sunteți uh, femeie. M-am bucurat să aud abordarea dumneavoastră în legătură de egalitatea de gen, faptul că veți uh, trata uh, în felul acesta ceea ce reprezintă jumătate din populație. Aș dori să ascult care este opinia dumneavoastră în următoarea privință. Știu că aveți o relație foarte bună cu ministrul apărării. Vin dintr-un stat membru al Uniunii Europene nou și n-am auzit de diferențele care există între uh, țările Schengen sau nu. Uh, este important ca uh, zona Schengen să fie extinsă. Croația ar trebui să intre în această zonă. Aș vrea să ascult mai multe despre abordarea și părerea dumneavoastră în legătură cu extinderea Uniunii Europene, incluzând țările din Balcanii Occidentali. Mă bucur să aud punctul dumneavoastră de vedere cu privire la economie. Oamenii nu sunt aici să servească economia, ci invers nu putem să cheltuim mai mult decât câștigăm. Întâi trebuie să câștigăm, după care trebuie să alocăm fondurile în mod corect și mă bucur să aud acest lucru. Um, pactul noastră uh, ecologic este de salutat. Uh, chiar dacă verzii vor vota sau nu pentru noastră, acest pact este important, uh, având în vedere durabilitatea și viitorul copiilor noștri. Cât despre migrație, sper că veți uh, lucra în continuare uh, la aplicarea planului pentru Africa. Domnul Weber, uh, dacă nu mă înșel, a avut în programul de alegeri un comisar pentru Africa. Cred că trebuie să lucrăm în continuare la o mai bună cooperare cu Africa, dar protejând Europa. Vă dau sprijinul meu și vreau să-i cer, să cer colegilor mei din Parlament să-și amintească de ce suntem cu toții aici uniți Uh, pace, prosperitate și integrare. Mulțumesc. Domnul Sanchez. Senora. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, bine ați venit în Casa Cetățenilor Europeni. Dumneavoastră nu ați fost spițen candidat și nu sunteți nici socialistă deocamdată. Vom vedea la sfârșitul mandatului. De aceea știți că accesul dumneavoastră la președinția Comisiei nu poate să uh, devină realitate fără sprijinul socialiștilor. Acest lucru înseamnă că trebuie să sprijiniți um, angajamentele pe care le-ați luat în fața grupului nostru și pe care le-ați repetat în această dimineață. Deci va trebui să creați mai multă justiție socială, un salariu minim european, un asigurare europeană de șomaj, o garanție pentru copii și pentru tineri la nivel european Apreciem și strategia dumneavoastră pentru egalitatea de gen. Cu eliminarea diferenței dintre salariul uh, bărbaților și al femeilor, eliminarea sau lupta împotriva violenței de gen uh, și pentru egalitate, inclusiv egalitate în comisia dumneavoastră. Doamnă von der Leyen, dacă veți fi aleasă, vom face eforturi împreună pentru ca angajamentele dumneavoastră să devină realitate prin directive, regulamente, instrumente și resurse financiare adecvate. Doamnă von der Leyen, dacă veți fi aleasă, vom coopera cu multă plăcere cu prima femeie președintă a Comisiei. Vă urez mult succes, spune vorbitorul în germană. Are cuvântul acum domnul Katainen. Vă rog un minut și vă rog să vă respectați timpul. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte doamnă von der leyen în uh, programul dumneavoastră ați uh, prioritizat chestiunile de mediu și în această dezbatere de asemenea vi s-au cerut acțiuni și fapte concrete. Și eu aș vrea să mă concentrez pe climă și uh, silvicultură, pentru că sunt strict legate. Este foarte important să luptăm pentru reducerea emisiilor de uh, carbon. În viziunea Comisiei pentru 2050, bioeconomia joacă un rol esențial pentru a renunța la economia fosilă. Este important uh, să se implementeze strategia pentru captarea de carbon și acest lucru se poate face prin plantarea uh, de uh, copaci, nu prin limitarea utilizării lemnului. Aș vrea să vă întreb cum vă veți asigura ca într-o Europa cu resurse crescânde în domeniul lemnului, pădurile sunt văzute ca o resursă pentru combaterea schimbărilor climatice. Mulțumesc, domnul sau doamna Colaia. Mulțumesc, uh, domnule președinte doamnă von der leyen la ultima consultare a fost uh, respins uh, regimul de uh, răspundere în ceea ce privește comerțul electronic. După cum bine știți, impunerea responsabilității în ceea ce privește furnizorilor de servicii online a fost o parte a controverselor în ultima reformă. Peste 250.000 de oameni numai în Germania au protestat împotriva articolului 13, acum articolul 17 2017 din directiva privind drepturile de autor și introducerea de noi filtre. Mai bine de 5 milioane au uh, semnat o petiție, cea mai mare din istoria Uniunii Europene. În agenda noastră pentru Europa uh, susțineți uh, redeschiderea directivei privind comerțul electronic și modernizarea și îmbunătățirea regulilor de uh, siguranță. Vreți, doamnă von der Leyen, să explicitați ce înseamnă acest upgrade și să confirmați faptul că principiul unui Safe Harbor va fi uh, uh, susținut. Uh, domnul Beck, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă ministru, zona euro împreună cu Japonia au cea mai scăzută creștere și cele mai mari taxe din lumea dezvoltată. O taxă uh, la nivel UE pentru CO2 ar necesita unanimitate și tocmai de aceea, dumneavoastră, puneți sub semnul întrebării principiul unanimității în chestiuni fiscale la nivel european. Ministerul dumneavoastră a plătit și a risipit miliarde pentru consilier extern, mai ales către uh, firma de consultanță McKinsey. Însă numai aproximativ o treime din uh, echipamentele Uniunii uh, Armatei Germane uh, funcționează un jurnalist a spus că McKinsey folosește uh, Ministerul Apărării din Germania ca pe un bancomat. Un bancomat alimentat de către contribuabilul, de către contribuabilul german. Dragi colegi, ne dorim uh, în viitor o taxă pentru consilier care să ne spună cum să facem politică climatică și de azil uh, la nivel uh, european cetățenii noștri cu siguranță nu-și doresc asta. Grazie. Onorevole Vondra, preg. Mulțumesc. Domnul Vondra, vă rog, un minut. Uh, thank you, Mr. Chairman, Madam. Mulțumesc, domnule președinte Doamnă ministră, v-am ascultat săptămâna trecută în grupul meu și pentru mine acesta a fost un semn de, de speranță, dar citindu-vă ieri scrisoarea și ascultându-vă astăzi discursul, trebuie să recunosc că sunt din ce în ce mai dezamăgit. Ați uh, cedat uh, agendei progresiste și uh, verzi și este clar că ați cedat la 95% de solicitările verzilor și doresc și restul de 5% și poate veți ceda și în legătură cu aceștia. În loc să ne adaptăm la schimbările climatice, uh, Ați fost de acord cu aceste obiective nerealiste pentru 2030 și cu viziunea unei uh, societăți fără emisii. Eu vin din Cehoslovacia și asta mi-aduc ce aminte de o promisiune de o societate fără clase, care este împotriva naturii. Acum 30 de ani mi-aduc aminte că în China, toată, în China toată lumea mergea cu bicicleta și toată lumea în Europa avea mașină. Credeți că în 2030 Viziunea noastră legătură cu Europa este ca miliardarii să meargă cu mașini cu baterii uh, electrice și noi să fim pe bicicletă și toți chinezii să aibă mașină? Aceasta este viziunea dumneavoastră a unei Europe competitive cu China în viitor? Mulțumesc, domnul Sean Kelly, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o salut pe doamna von der Leyen și sper că îi va merge bine. Astăzi ați dat dovadă de faptul că sunteți o femeie cu talent, încredere, cu perspective și Uh, cu tot ceea ce este necesar pentru a fi președinte al uh, Comisiei. Și sper că veți uh, fi votată cu mai bine de 400 de voturi și în această după-amiază. Ați menționat mai multe domenii foarte importante. Cel care a contat foarte mult în alegeri europene au fost schimbările climatice. Salut abordarea noastră practică și ceea ce vă cer este să vă asigurați că uh, pe măsură ce ne îndreptăm către o economie cu cât mai multe, uh, cu cât mai puține, mă scuzați, emisii de carbon, nimeni nu va rămâne în urmă. Uh, cei din Irlanda, din Italia, din Germania uh, și din Polonia. A fost menționat în candidatul sunteți într-un fel victima sau beneficiarul acestui sistem, depinde din ce punct de vedere priviți lucrurile. Uh, uh, trebuie să vedem cum uh, în viitor vor funcționa lucrurile. Mă bucur în legătură cu ceea ce a spus despre Brexit și consecvența dumneavoastră în răspunsurile pe care le-ați dat grupului PPE în ceea ce privește backstop-ul, acordul de retragere și flexibilitatea în ceea ce privește o extindere dacă este necesar. Vă cer în continuare să uh, susțineți pentru uh, să susțineți Irlanda în viitor, așa uh, cum am beneficiat de susținerea lui Juncker până acum. Și, în ultimul rând, vreau să vă spun că egalitatea de gen este o politică pe care o veți susține în continuare și vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Liberațchi. Un minut domnule președinte uh, președinte doamnă von der leyen în numele social democraților uh, polonezi aș vrea să vă spun că ați uh, spus lucruri interesante discursul dumneavoastră a fost bine primit. Mă bucură și angajamentul dumneavoastră privind statul de drept nu trebuie să permitem compromisuri aici. Mediul, um, alimente sănătoase, aer curat, costurile pentru asta trebuie distribuite în mod echitabil. Ați spus, um, ați vorbit și despre o consolidare a politicii de coeziune și despre un salariu minim. Este ceva ce îmi face plăcere să ascult, dar trebuie adaptat uh, uh, la nevoile statelor membre. La politica externă și de apărare însă ne-a lipsit uh, Estul, Rusia, Ucraina. Aici avem de-a face cu un deficit. Și încă un lucru. Distribuția geografică în ceea ce privește repartizarea posturilor în Uniunea Europeană. Avem Germania, Franța, Italia la primul nivel, apoi țările de jos, Spania uh, pe al, al doilea nivel și Europa Centrală de Est uh, iarăși a rămas cu mâinile goale. Domnul Chiuciuc, vă rog un minut. Punem prețedate, госпожа von der Leyen. Domnule președinte, doamnă von der Leyen, Uniunea Europeană are nevoie de schimbare. Acesta este mesajul pe care ni l-au transmis cetățenii. Un mesaj foarte clar că ei iubesc Uniunea Europeană, dar doresc o Uniune mai eficientă și mai apropiată de viața lor. Este important însă să nu acționăm în detrimentul extinderii. Integrarea țărilor din Balcanii Occidentali Um, este cheie pentru securitatea noastră um, și uh, trebuie într-o zi să facă parte din Uniunea Europeană. Dacă nu vom avea un comisar pentru extindere, acest lucru înseamnă că nu va avea loc nicio extindere. Astăzi avem Europa cu două viteze, Europa în care se aplică standarde diferite la produsele alimentare, la transporturi și așa mai departe. Unii sunt în, cetățeni sunt în Schengen, alții trebuie să treacă prin controle atunci când se deplasează. Ce veți face? Uh, comisia trecută și-a luat angajamente, dar n-a făcut nimic. Este foarte important de asemenea să încheiați negocierile pentru cadrul financiar multianual, pentru care se poate să fie aplicat de la începutul 2021. Are cuvântul domnul sau doamna Cubilius. Madame von der Leyen. Doamna uh, von der Leyen, uh, vă susțin candidatura pentru că, grație dumneavoastră și deciziilor uh, guvernului german, avem trupe staționate în Lituania ca parte a trupelor NATO și ne simțim mai siguranță vreți să, vreau să ne asigurați că veți fi un, comi, uh, un președinte al Comisiei uh, foarte prudent. Pentru noi, Uniunea Europeană nu este numai o piață comună, nu numai o sursă de creștere economică și bunăstare socială, nu un instrument comun pentru combaterea schimbărilor climatice. Aceste efecte benefice sunt tot mai importante atunci când, la nivel național, începem să ne confruntăm cu provocări uh, tot uh, mai mari dar, pe lângă aceste beneficii, Uniunea Europeană este și baza pentru securitate geopolitică și stabilitate geopolitică. Aveți un instrument foarte puternic uh, pentru stabilitate, statul de drept, creștere economică în Europa. Acest instrument este o nouă politică de extindere. În Lituania uh, avem uh, rezultate și ele sunt uh, un exemplu a cât de puternică este această politică. Aș vrea să folosesc acest prilej pentru a vă îndemna, în calitate de nou președinte al Comisiei, să aveți o politică ambițioasă de extindere, în primul rând uh, țările din Balcanii Occidentali și apoi uh, către țările din parteneriatul estic, Ucraina, Georgia și Moldova popoarele din aceste țări

domnule președinte are cuvântul domnul sau paet un minut. stimată ursula von der leyen dragi colegi europa are nevoie de o politică externă de securitate și apărare mai unită. Lipsa acesteia face multe decizii bune uh, să nu aibă niciun sens. Este un domeniu în care Comisia Europeană trebuie să arate că este motivată. Este speranța mea că Comisia Europeană va fi condusă de o președinte cu experiență în domeniul securității și apărării și care înțelege bine unde e nevoie de îmbunătățiri, inclusiv în cooperare cu NATO. Ursula von der Leyen a contribuit la consolidarea, consolidarea capacităților europene de apărare, inclusiv în estul Uniunii Europene. Este important că va fi prima femeie care va deține funcția de președinte a Comisiei Europene. O voi sprijini pe doamna von der Leyen astăzi din cauza experienței sale sau grație experienței sale în securitate și apărare și pentru că are o înțelegere, o viziune în legătură cu ce e necesar pentru că Europa să devină mai puternică. Mulțumesc, doamna Mețola, un minut și jumătate. Mulțumesc. Um, Zidul din Berlin este mai lung decât atunci când exista. Mai mult decât personalități, Europa este speranță și mai mult decât birocrație este justiție. Proiectul nostru a inspirat dincolo de generații, continente și popoare, dar trebuie să acționăm în continuare. Economia noastră socială, abordarea noastră față de comerț, um, au adus bunăstare oamenilor, dar încă nu am făcut suficient. Aș dori ca generația copiilor mei să vadă Europa ca fiind o soluție, așa cum a fost pentru părinții mei și de aceea nu putem să tăcem atunci când um, libertățile noastre uh, fundamentale sunt amenințate. Nu putem accepta ca ziariști ca Dafne Caruana Galiția să fie intimidați și apoi uciși. A fost ucisă acum 21 de luni. Nu putem ca cetățenia noastră să fie vândută ca orice bun. Nu putem să avem mai mult plastic decât pește în mare. Mm, trebuie să fim uh, să, să avem ambiție pentru clină, pentru mediu, acum. Dacă nu, nu vom reuși. Trebuie să găsim uh, soluții durabile la chestiunile um, existențiale. Trebuie să ne gestionăm bine granițele, să fim fermi celor care nu au nevoie de ajutorul nostru și să, fim, să nu lăsăm pe nimeni să exploateze mizeria umană. Trebuie să insistăm asupra valorilor noastre, asupra statului de drept și asupra libertăților noastre. Fără acestea nu pot avea nimic și mă bucur că ne-ați dat asigurări și cred că uh, vom fi parteneri constructivi pentru a ne apăra uh, modul de viață european. Mulțumesc. Domnul Lautru, un minut. Madame von der Leyen. Doamnă von der Leyen, ați stabilit un obiectiv foarte ambițios pentru Europa, și anume să reducem la la jumătate până în 2030 emisiile de CO2. Aveți dreptate, e o chestiune de viață sau de, și de moarte. Însă pentru a câștiga lupta împotriva uh, schimbărilor climatice e nevoie de bani. Da, este nevoie de o bancă pentru uh, climă, e nevoie de un plan de, investi- de, de investiții, însă trebuie să mergem mai departe. Avem nevoie de un buget pentru combaterea schimbărilor climatice de 100 de miliarde de euro, 100 de miliarde în fiecare an pentru a finanța un plan Marshall pentru Africa, pentru a uh, avea un program de cercetare și pentru a ajuta toate familiile și IMM-urile din Europa cu subvenții. Dar cum găsim 100 de miliarde fără să uh, taxăm pe toată lumea? Când eram eu mic, uh, Impozitul pe profit era în medie de 40% în Europa, acum este la 20%, iar profiturile și dividendele cresc în mod exploziv în uh, Statele Unite, impozitul a fost în medie de la Roosevelt la Trump de 38%. Uh, Pentru a câștiga lupta împotriva schimbărilor climatice, întrebarea mea e Uh, simplă. În următorul CFM putem crea un buget suplimentar de 100 de miliarde uh, de euro pe an, putem să cerem și acționarilor să, uh, contribu- să, con- să contribuie fără a solicita IMM-urilor sau clasei mijlocie să um, financeze în plus. Credeți că putem finanța lupta împotriva schimbărilor climatice? Mulțumesc, doamna Vautmans, vă rog. Mulțumesc. Felicitări, doamna von der Leyen. Pentru a fi corectă, citită, vreau să vă spun că ați făcut o treabă excelentă astăzi. Mulți dintre noi au fost critici Însă ceea ce am auzit a fost o femeie înflăcărată cu o viziune pentru Europa, care vrea să înnoiască Europa, care vrea să lucreze cu Parlamentul, care vrea să ne dea dreptul de inițiativă. Și desigur, doamnă von der Leyen, este important că sunteți femeie și vorbiți de egalitatea de gen și că doriți să uh, luptați împotriva uh, violenței de gen. Da, uh, Uh, sigur, suntem obișnuiți să vedem uh, numai bărbați în costume, însă n ați convins cu această politică originală de migrație uh, Uniunea unei Europe a apărării. Doamna von der Leyen, sper că veți uh, uh, lua uh, frânele în mână și veți înlătura toate obstacolele, veți face din Europa o Europa puternică și modernă. Domnul Mureșanu, un minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnă președinte desemnată, dragi colegi, m-am voi concentra pe trei aspecte. Mai întâi, doamnă von der Leyen, vă, vă felicit pentru că ați găsit echilibrul uh, privind uh, politica pentru climă, energie și protecția mediului. Trebuie să facem mai multe, trebuie să ne îmbunătățim uh, eficiența energetică, trebuie să reducem emisiile și trebuie să o facem în mod responsabil, măsurând uh, impactul social, economic și de mediu al măsurilor pe care le luăm, fiind alături de oameni și alături de regiunile afectate și consolidând economia, competitivitatea economiei noastre și propuneți o abordare ambițioasă și realistă. Cred că este cea corectă și o sprijin. În al doilea rând, propuneți un instrument de convergență pentru zona euro. Acesta este necesar, dar solicitarea mea este să deschideți acest instrument și țările care nu sunt încă în zona euro, dar care se pregătesc să intre în ea. Să permiteți țărilor care se pregătesc să intre în zona euro să contribuie la acest instrument, să beneficieze de el și să facă parte din procesul de luare de decizii. Astfel, aceste țări s-ar apropia de zona euro, s-ar consolida economia europeană și s-ar îmbunătăți unitatea în întreaga Uniune. În al treilea treilea rând, în calitate de membru român al Parlamentului European, aș dori să spun un cuvânt. Schengen, Bulgaria și România respectă condițiile pentru a intra în zona Schengen din 2011 și noi, Parlamentul European, am cerut acest lucru de mai multe ori. V-aș solicita uh, să sprijiniți dorința Parlamentului să folosiți instrumentele pe care le aveți la dispoziție pentru ca Bulgaria și România să intre în zona euro. Acesta este subiectul pe care cetățenii bulgari și români îl așteaptă cel mai mult din partea Uniunii Europene. S-ar îmbunătăți astfel securitatea zonei euro, um, nu s-ar dilua această securitate și Acum aș dori să mai spun un lucru. Suntem un parlament divers, suntem diferiți, dar din ce am văzut astăzi din partea doamnei președinte desemnată din discursul său, uh, cred că a ținut cont de pozițiile noastre și de aceea consider că merită astăzi sprijinul Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! Zorinio, prego, Carlo. Mulțumesc, Carlos Zorinio, un minut. Parlamentul European Doamnă von der Leyen, Parlamentul European îi reprezintă în mod direct pe cetățeni. În calitate de socialist din Portugalia, reprezint cetățeni care își doresc o agendă progresistă pentru viitorul Uniunii Europene. La reuniunea de grup am discutat cu dumneavoastră și au existat unele îndoieli referitor la în ce măsură sunteți uh, dispusă să acționați în acest sens uh, și să puneți în uh, aplicare ceea ce am promis noi, socialiștii portughezi, cetățenilor care ne-au votat. Astăzi ați fost mai convingătoare, trebuie să spun. Avem nevoie de o nouă etapă, ați spus acest lucru. Lucrurile trebuie să devină concrete și la elementele concrete aș dori să vă adresez trei întrebări. La ce ne putem aștepta din partea dumneavoastră pentru a avea un cadru financiar multianual ambițios care să promoveze convergența și coeziunea? și care să conțină răspunsuri care, și soluții care să poată fi aplicate la fața locului. Apoi, zona euro, bugetul european trebuie să fie uh, uh, robust pentru a putea uh, face față unor crize sistemice. Cum uh, doriți să puneți în aplicare asta? Și cum doriți să implicați mai mult cetățenii europeni în proiectul european. Mulțumesc, doamna Intveld. Vă rog, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna von der Leyen, sunt uh, convinsă pe deplin de calitățile dumneavoastră. Sunt aici, în mijloc. Aici, în mijloc. Uh, sunt punctul roșu din mijloc. Sunt pe deplin convinsă de calitățile dumneavoastră, dar întrebarea este Uh, sunteți numai persoana potrivită pentru această funcție uh, și nu sunt uh, pe deplin convinsă. În primul rând, propunerea pentru mecanismul statului de drept este slabă, cu un domeniu de aplicare uh, îngust și vreau să știu dacă uh, propunerea domnului uh, Timmermans uh, și m-am uitat la o versiune a acestuia, pare să fie mai bună. Aș vrea să spuneți cum veți uh, combate rasismul și xenofobia, care sunt o problemă majoră în uh, Uniunea Europeană de astăzi. Și în al treilea rând, nu sunt atât de preocupată de politicile potrivite pentru că am aprobat propunerile pe care le-ați făcut. Însă aplicarea acestor politici, pentru că în Uniunea Europeană suntem foarte buni în a face reguli, însă stăm foarte prost la aplicarea acestora. Vorbesc despre Dieselgate, scandalurile uh, cu protecția datelor Facebook, spălarea banilor. Mai e nevoie să mai vorbesc uh, încălcările uh, statului de drept uh, uh, și ale drepturilor omului în Polonia și în Ungaria ea. Pentru mine problema cheie este următoarea. Sunteți uh, candidatul statelor membre, dată fiind procedura care a fost urmată veți fi asemenea celorlalți uh, Uh, comisari, uh, veți fi uh, taurul pe care vrem să îl vedem sau câinele de companie. Doamna Caroline Stadler, 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă președinte de semnat, dragi colegi. Avem de-a face cu un moment istoric astăzi, pentru că se stabilesc direcțiile pentru următorii cinci ani Uh, vremurile sunt uh, turbulente și alegerile ne-au arătat că cetățenii sunt din nou mai interesați de Uniunea Europeană, însă se așteaptă din partea noastră la soluții, la uh, garanții pentru bunăstarea, libertă, libertatea și securitatea lor, așa cum a fost și motoul președinției austriace. austriece. Partidul Popular European este partidul cel mai mare și avem pretenția de a putea influența lucrurile. Procesul uh, nominalizării poate fi criticat pe bună dreptate și, uh, într-adevăr, a fost acompaniat de o pierdere de încredere uh, din partea cetățenilor europeni. Însă, separ, trebuie separăm de asta persoana numită. iar acum trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, fiind capabili să acționăm numind această persoană. Eu vă cred pe cuvânt când spuneți că sistemul de în candidat um, doriți să îl ancorați juridic pentru viitor, pentru că cetățenii trebuie să fie alături de noi, trebuie să le arătăm că deciziile luate la nivel european sunt luate în mod transparent avem nevoie de viziuni pentru Europa, însă avem nevoie și de personalități care sunt dispuse să își asume această responsabilitate, care sunt dispuse să acționeze și să pună în aplicare. Iar cu dumneavoastră am avea o persoană la conducerea uh, comisiei care este capabilă să acționeze. Pe mine m-ați convins și nu numai de astăzi dar cred că uh, mulți alți colegi au fost convinși de dumneavoastră. Din, de aceea aveți sprijinul nostru total. Eu cred că ați stabilit accentele potrivite uh, și că ați adus în atenție chestiuni care până acum uh, nu s-au bucurat de atenție, și anume violența împotriva uh, femeilor. Vă sprijinim în totalitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șider. Un minut și vă rog să vă respectați timpul de intervenție domnule președinte, doamnă von der Leyen. Chiar dacă am fost foarte critic față de numirea, nominalizarea dumneavoastră, recunosc că astăzi ați ținut un discurs foarte bun, care a fost bogat în conținut. Însă, Europa a tot auzit discursuri bune. Până la urmă, este vorba de proiectele concrete este vorba de echitate fiscală în Europa, de faptul că uh, evaziunea fiscală, fie ea legală sau ilegală, trebuie să fie eliminată. Este vorba de faptul că trebuie să uh, luptăm împotriva schimbărilor climatice. Pilonul pentru drepturile sociale trebuie să fie aplicat. Și aici e uh, problema. Aplicarea de multe ori, aproape întotdeauna, eșecul aplicării este, din ca, este datorat statelor membre. Uh, și uh, de multe uh, ori este vorba de partide care sunt la guvernare, care sunt eurosceptice, unele chiar din PPE. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește drepturile fundamentale și statul de drept, pentru mine este foarte important să nu vorbim numai despre ele, ci și să ne asigurăm și ca dumneavoastră să vă asigurați, uh, dacă veți fi uh, președinta Comisiei, că Europa nu va îngenunchea în fața lui Orban și a lui Salvini. Mulțumesc, domnul Gărânț, vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, atunci când văd provocările cu care ne confruntăm, sunt disperat. Când văd posibilitățile Uniunii Europene Uh, sunt consolat de când Barack Obama nu mai este uh, președinte al Statelor Unite, sistemul multilateral suferă. Trebuie ca cineva să ocupe un loc. Cine va ocupa acest loc? Europa, bineînțeles. Toate forțele responsabile din Uniunea Europeană mai întâi vor trebui federate pentru a depăși clivajul uh, nord-sud și est-vest. În plus, având în vedere amenințările existențiale și planetare, începând cu criza climatică, va trebui să federăm actori cum ar fi China, India, Orientul Mijlociu, dacă nu, economia cu emisii scăzute nu va fi decât o iluzie la scară planetară. Deci va trebui să fim îndrăzneți. Dacă veți fi aleasă și dacă veți reuși, așa cum uh, vă doresc să o faceți, nimeni vă, va mulțumi la sfârșitul mandatului, dar dacă veți eșua, ceea ce nu vă doresc, veți fi trimisă nu doar dumneavoastră, ci și noi la dracu, spune vorbitorul. Responsabilitatea noastră este enormă. Haideți să ne asumăm. Are cuvântul domnul sau doamna Maider, un minut și jumătate. Need to make sure that... Trebuie să ne asigurăm că Europa ajunge la fiecare european. Europa nu este pur și simplu Bruxelles sau Strasburgul. Europa este fiecare dintre noi. Europa nu trebuie să fie mai mult pentru unii și mai puțin pentru alții. Trebuie să ne asigurăm că Europa ajunge până în fiecare sat, oraș, fată, băiat, fiecare cetățean uh, printr-un cadru financiar multianual și prin inițiative bune. Uh, niciun european nu trebuie să plece din regiunea în care locuiește din motive economice. Regulile trebuie să se aplice tuturor. Atunci când țări cum ar fi Bulgaria îndeplinesc criteriile de aderare la zona Schengen, atunci trebuie să facă parte din această zonă. Deci veți sta de vorbă cu statele membre din Consiliu, cărora li se pare greu să recunoască că aceste criterii sunt îndeplinite în ceea ce privește euro, uh, zona euro, pentru a nu fi văzută ca un club al câtorva uh, trebuie, dacă țările îndeplinesc aceste principii, trebuie să adere în următorii 5 ani. Fiecare afacere, fiecare întreprinzător uh, trebuie să uh, beneficieze uh, de profesioniști. Nu trebuie să fim oare mai uh, ambițioși și să vizăm îmbunătățirea competențelor oamenilor. Sunt gata să vă susțin în realizarea unei piețe energetice stabile pentru o industrie modernă, pentru a ne asigura că continentul nostru este și mai competitiv decât până acum. Mulțumesc. Doamna Șaldemoze, un minut. Mulțumesc. Ne adresăm doamnei von der Leyen și mulțumim pentru faptul că ne ascultă solicitările, solicitările grupului socialist și democrat politică climatică, reducere a emisiilor uh, la 50% până în 2050, foarte bine. Dacă dorim să respectăm acest obiectiv, trebuie să ne asigurăm că statele membre vor acționa. În țările nordice avem guverne socialiste și democrate, vom avansa. În Danemarca avem un nou guvern și um, se dorește chiar o reducere a emisiilor de 70%. Deci, iată, avansăm. Sper că vom reuși să acționăm. Trebuie să interzicem vehiculele diesel. Acesta este un pas important înainte. Trebuie să luăm aceste măsuri. Trebuie să fim eficienți, să fim ambițioși. Politicile noastre trebuie să fie ambițioase. Uniunea Europeană a început ca o comunitate a oțelului și cărbunelui. Sper, doamnă von der Leyen, că veți conduce o Uniune Europeană care va deveni o Uniune a luptei împotriva schimbărilor climatice. Dacă veți reuși, vă voi sprijini. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul sau doamna Gamon. Von der Leyen, um... Doamna uh, von der Leyen, Sper că veți avea succes. Nu sunt convinsă astăzi, dar vreau să fiu convinsă până la sfârșitul mandatului noastră. Dacă vrem să abordăm schimbările climatice, dacă vrem să uh, dezvoltăm, să uh, definim era digitală, uh, trebuie să nu mai dezamăgim pe oameni aplicând numitorul cel mai mic. Trebuie să uh, îi surprindem pe oameni prin ambiția noastră, susținând obiectivele uh, mari, viziunile importante pe care le avem cu toții. Și sunt de acord cu multe dintre cele spuse de noastră astăzi. Știm că principalul obstacol nu se află aici, ci uh, în Consiliu. Consiliul pare să fie singura instituție care uh, este întărită din uh, tot uh, acest târg. Uh, vrem să ne asigurăm că nu, vom, nu ne vom limita la a vorbi despre uh, teme, ci vom aplica ceea ce spunem. Cred că trebuie să schimbăm lucrurile. Acesta este votul pe care l-au dat oamenii în uh, mai uh, pentru o reformare a Uniunii Europene care să funcționeze mai bine pentru cetățenii săi. Trebuie să reformăm și să înnoim Uniunea Europeană pentru că, al minter, toate viziunile importante pe care le-ați prezentat astăzi nu vor fi evidente amendamente și cred că nu avem timpul pentru asta. Mulțumesc. Domnul Corbett, un minut. Mulțumesc. Aș vrea să spun că comentariile privind democrația din partea scaunelor goale de acolo din spate mă fac să spun că dumneavoastră, von der Leyen, veți uh, putea fi numită numai dacă sunteți aprobată de o majoritate în Parlament. Însă, săptămâna viitoare, în Marea Britanie, un nou prim-ministru va fi numit în post fără să fie nevoie de o majoritate a Parlamentului. Contrastul este șocant. Însă, veți obține o majoritate? Solicitați acestui Parlament să renunțe la unul dintre principiile sale, cel al uh, candidat, um, la care, principiul față de care era foarte atașat. Pentru asta trebuie să faceți uh, concesii, să veniți în întâmpinarea noastră. Și ați făcut o serie de astfel de pași. Ceea ce ați spus în ceea ce privește politicile este semnificativ, ce ați spus în ceea ce privește dreptul de inițiativă este important și ceea ce ați spus despre Brexit este important. Acceptați uh, nevoia uh, amânării unui termen pe bună, uh, în mod justificat. Și vreau să vă spun că există o justificație și anume fapt, o justificare, faptul că cetățenii britanici se răzgândesc. Majoritatea celor aleși în acest parlament sunt împotriva Brexitului. Fiecare partid din uh, opoziție în Camera Comunelor își dorește un nou referendum. Mențineți această ușă deschisă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ultima persoană ce va interveni, domnul sau doamna, domnul Marquez, vă rog, un minut. Thank you, Mr. President. Mrs. Von der Leyen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, angajamentul dumneavoastră oral și scris pentru mai multă competitivitate, pentru o Europa durabilă și solidară, arată că uh, ați înțeles corect programul nostru, dar ați înțeles corect și așteptările europenilor. Europa are nevoie de o acțiune urgentă. E bine că nu ați ezitat să vă asumați angajamente pentru a face ceea ce uh, doresc cetățenii Acum trebuie să dați dovadă de spirit de compromis și să depășiți blocaje din Consiliu pe mai multe subiecte, cum ar fi decarbonizarea, migrația, reforma zonei euro, pilonul drepturilor sociale. Nu există loc pentru ezitări. Avem provocări majore cum ar fi adoptarea unui buget adecvat pentru Europa. Cuvintele dumneavoastră de azi și cele din scris sunt așteptări din partea noastră. Parlamentul își face treaba. Cetățenii europeni așteaptă asta de la noi. Ceea ce înseamnă că angajamentul dumneavoastră de azi este unul solemn. Europa ne cer 5 ani uh, de proiect european după 10 ani de criză și ezitări. Haideți să reconstruim de acum Europa viselor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, aceasta a fost ultima intervenție și acum are cuvântul doamna von der Leyen pentru a răspunde. Vă rog, aveți cuvântul. Honorable... Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere atât de vie. A fost uh, constructivă, mm, cu unele controverse, și dacă există vreo nevoie de a dovedi că democrația în Europa este prezentă și, și dinamică, ă, iată, ă, dumneavoastră ați adus această probă. Este o mare onoare să mă aflu în fața dumneavoastră, să fi avut oportunitatea de a vă prezenta programul. Știm că un discurs este un discurs, este un discurs, este limitat, dar cred că astăzi în birourile dumneavoastră ați primit orientările pe care le-am redactat, uh, le-am scris uh, în detaliu, uh, cu detalii deci despre o Europa neutră din punct de vedere climatic până în 2050, o Europa mai socială, dar și competitivă, o Europa care își, um, își um, îndeplinește potențialul, o Europa democratică, o Europa puternică ce apără modul de viață european. V-am ascultat, am ascultat argumentele dumneavoastră și îmi dau seama că există teama acestei um, divizări între Europa de vest și cea de est. Trebuie să depășim această diviziune. Cu foarte mare respect mă gândesc la efortul uh, făcut de statele din Europa Centrală de Est Uh, pentru a adera la Uniunea Europeană, pentru a adera la spațiul Schengen, la zona euro. Și cred că atunci când respectă criteriile, acest lucru trebuie răsplătit. Sunt conștientă de faptul că există în continuare o diviziune între nord și sud. Cred că am spus um, în detaliu, am vorbit în detaliu despre cum putem depăși și această diviziune, cum să găsim uh, echilibrul între responsabilitate și flexibilitate, între investiții în, și creștere. Um, la toate acestea vom coopera. Doresc să evoluez și să um, am o relație mai strânsă cu acest Parlament. Și tocmai de aceea sprijin dreptul de inițiativă. Tocmai de aceea Cred că trebuie să găsim căi um, solide pentru a ancora sistemul candidatului de vârf, în candidat. Doresc să construiesc o nouă încredere, doresc să construiesc un parteneriat între Comisia Europeană și Parlamentul European. Eu sunt aliatul natural, dacă îmi permiteți să spun așa, al Parlamentului și înainte de votul din această seară, dați-mi voie să Închei cu o vorbă a unui om de stat, uh, Elen, un fondator al democrației, mi se pare un excelent moto pentru munca noastră comună. Și anume, secretul pentru fericire este libertatea. Secretul pentru libertate este curajul. Haideți să avem curaj împreună, să fim curajoși uh, în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei von der Leyen. Dezbaterea s-a încheiat. Știți că votul e văzut pentru ora 18 și ședința este suspendată până la ora 15. Mulțumesc!